trebuie să ne asigurăm că activele uh, furate sunt returnate și că persoanele sunt pedepsite. Vă mulțumesc. Președinta, avem uh, șase moțiuni de rezoluție în urma acestei dezbateri. Dezbaterea s-a închis și o să votăm mâine la ora 12. Următorul uh, punct uh, pe ordinea uh, de zi este un raport pentru 2012 privind progresele înregistrate în Bosnia și Herțegovina. la parola al ministru Creighton. Are cuvântul doamna ministru Creighton. Members. Uh, domnul președinte, stimați eurodeputați, Evoluția din Bosnia-Herzegovina nu s-a ridicat în înălțimea speranțelor și așteptărilor noastre. Avem o seamă de neliniști și știu că le împărtășiți pentru că ele se deduc din rezoluția pe care o veți vota mâine. Permiteți-mi să mulțumesc lui Doris Pac îndeosebi pentru angajamentul dumneiei și expertiza pe care uh, le-a adus în eforturile sale ca raportor. Influența pozitivă asupra evoluțiilor actuale este importantă. În luna decembrie anului trecut, Consiliul a constatat că au existat anumite progrese în Bosnia-Herzegovina la începutul lui 2012, odată cu alcătuirea Consiliului de Ministri la începutul lui 2012. Uh, legea uh, vizând uh, ajutoarele de stat a fost de asemenea binevenită. Totuși, ritmul progreselor nu a fost menținut progresele au stagnat, în special în ce privește uh, integrarea și uh, retorica a preluat uh, uh, asupra acțiunii. Procesul uh, de uh, aderare continuă, însă uh, foaia de parcurs și datele limită nu au fost respectate, uh, iar uh, acordurile politice nu au fost puse în aplicare o prioritate absolută este alinierea Constituției acestei țări cu legislația internațională. Trebuie să vedem dovezi clare înainte de a, uh, ca uh, acordul să intre în vigoare. Bosnia și Herțegovina trebuie să demonstreze uh, că poate pune în aplicare uh, cele uh, decise prin acordul cu UE. Consiliul a subliniat importanța unei coordonări uh, eficace și a unui angajament vis-a-vis -vis de UE, inclusiv uh, folosirea uh, fondurilor de asistență preaderare. Mai mult decât atât, uh, legea vizând uh, ajutorul de stat trebuie pusă în aplicare. E nevoie de dialog structural și de justiție în cadrul procesului de stabilitate și asociere. Bosnia și Herțegovina trebuie să participe în mod constructiv la acest proces de aderare. Cheia e de a asigura consolidarea unui uh, stat credibil, imparțial și uh, eficace, inclusiv al unui sistem uh, judiciar care ar aduce beneficii întregii populații. UE continuă să se implice în procesul de integrare al bosnei herzegovinei și ca parte a acestui proces va continua să susțină țara, inclusiv prin prezența pe teritoriul acestei țări. Angajamentele trebuie însă îndeplinite și e nevoie de eforturi mult mai susținute pentru a aduce mai multă stabilitate și prosperitate pentru țară. Cetățenii acestei țări merită un viitor mai bun decât le oferă politicienilor. Mulțumesc. Președinte. Are cuvântul comisar Füle. Thank you. Madam President, honorable... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnă ministru. În primul rând vreau să mulțumesc uh, stimate eurodeputate Doris Pac pentru un proiect de raport excelent cu privire la Bosnia și Herțegovina. Acum un an v-am spus că atunci când vorbim de Bosnia și Herțegovina e greu să fii uh, prea optimist din păcate, am aceeași problemă și în acest an. Așa cum uh, se vede în raportul dumneavoastră, progresele sunt foarte limitate. Um, există în continuare probleme cu o viziune comună a uh, liderilor politici pentru viitorul țării. Se spune în raport că această țară rămâne în urmă mult față de celelalte țări din regiune. Și în urma acestor îngrijorări, Uniunea Europeană și-a crescut angajamentul către Bosnia și Herțegovina și eforturile de facilitate polit, facilitare politică la toate nivelurile. În ultimele câteva luni am, uh, au avut loc multe activități uh, diplomatice pentru a ajuta țara să rezolve problemele cele mai presante. În concluzie, să pună în aplicare toți pașii din foaia de parcurs convenită de liderii politici în iunie 2012, care se găsesc în mai multe concluzii ale consiliilor și în proiectul dumneavoastră de raport. În aprilie am fost la Sarajevo pentru a discuta cu politicienii calea de urmat în privința cauzei Sedici Finci. Și pentru că nu există niciun fel de progrese ale procesului de facilitare, a trebuit, din păcate, să anulez cea de-a treia rundă privind dialogul la nivel înalt pentru aderare. M-am întors cu impresia că o parte dintre politicieni se focalizează mai mult asupra partidului și a intereselor etnice decât asupra punerii în aplicare a sentinței Sedici Finci. Domnul președinte, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană poate doar să faciliteze lucrurile. Liderii politici ai țării sunt cei care trebuie să facă față provocărilor în, cu un angajament veritabil. Situația actuală de polit, instabilitate politică în federație nu ne permite să vedem un consens pe chestiunile esențiale și cu toate acestea, acest lucru rămâne vital. Aderarea Croației va face Bosnia și Herzegovina un vecin direct al Uniunii Europene și facem tot ce putem pentru a facilita noile, uh, acest nou stagiu uh, și pentru ca uh, granițele să fie accesibile pentru ambele părți. Am participat la întâlniri ministeriale în Croația și Bosnia și Herțegovina, pe lângă cinci întâlniri tehnice pe care serviciile mele le-au organizat cu ambele părți. În pofida rămânerilor în urmă, am reiterat angajamentul nostru continuu și susținerea pe care o punem la dispoziție acelora din țară care vor ca lucrurile să avanseze. Dialogul structural cu privire la justiție uh, își arată rezultatele. Înțeleg că Parlamentul susține întru totul această abordare și apreciez foarte mult această susținere. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul uh, vorbitorilor în numele grupurilor politice pentru Partidul Popular European. Doamna Pac, două minute. Doamnă președinte, doamnă președinte a Consiliului, domnule Füle. Am uh, am amânat această dezbatere cu patru săptămâni, sperând că între timp să aibă loc o evoluție pozitivă în această țară. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Nimic nu s-a schimbat în bine. Nu există niciun fel de consens cu privire la cauza Sedici Fincii, nu există un guvern funcțional al Federației, președintele este în închisoare și nu poate nici măcar să își delege um, atribuțiile unei alte persoane pentru că Constituția nu permite acest lucru. De aceea e vorba de o federație care nu e funcțională în momentul de față. Bosnia și Herzegovina este într-o situație dezolantă. Politicienii de la Bruxelles, așa cum tocmai am auzit, și politicienii din uh, țară fac uh, tot ce pot pentru a ajuta oamenii de acolo. Dar problema este că politicienii din Bosnia și Herzegovina nu vor să fie ajutați. Uh, a trebuit să depun un amendament care este, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru politicieni. Eu știu că mulți din acest Parlament nu mă vor urma în acest amendament, dar eu mă simt obligată față de oamenii din Bosnia și Herțegovina și nu văd niciun alt instrument pentru a atrage atenția politicienilor uh, asupra situației foarte grave care este cauzată de lipsa lor de activitate. Și faptul că nu uh, se pune în aplicare decizia Curții pentru Drepturile Omului m-a făcut să elaborez acest amendament. Dacă uh, susținem acest amendament, atunci uh, nu uh, îi afectăm pe oamenii din Bosnia și Herțegovina, ci arătăm cu degetul către liderii politici care sunt de vină pentru situația actuală. Nu mai putem să le acceptăm, să le explicăm votanților noștri de acasă că transferăm fonduri către Bosnia și Herțegovina, cum ați spus și dumneavoastră, că ne angajăm atât de puternic și politicienii din țară nu fac decât să ne ducă de nas și să mintă. Eu sunt foarte tristă că a trebuit să facă uh, să depun acest amendament, pentru că deja de 23 de ani mă simt foarte legată de oamenii din Bosnia și Herțegovina și mi-aș dori ca această țară să fie bine guvernată, astfel încât oamenii să aibă un loc de muncă, copiii să aibă un viitor și toți uh, cei plecați, refugiații, să poată să se întoarcă acasă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Boscur, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, doamna ministru. Conducătorii uh, bosniei herțegovinei trebuiau să vină cu un efort credibil. Până acum au eșuat să facă acest lucru. În Uniunea Europeană nu putem să numim alegerile libere și corecte. Cetățenii nu au drepturi egale de reprezentare. Aceasta este o cerință minimă a democrației, un drept civil de bază. De aceea, uh, implementarea sentinței de Dișvinci este ok în acest sens. Am vizitat uh, Bosnia-Herzegovina și am vorbit cu o persoană care reprezintă pe ceilalți. A spus că poate într-o zi va putea să devină președinte al țării sale. Dragi colegi, nu pot să susțin cererea de a suspenda Bosnia-Herzegovina din Consiliul Europenei. Domnul Sedici Finici ar fi uh, folosit alte căi pentru a-și pune în aplicare, a-și exercita drepturile. Bosnia și Herzegovina uh, Uh, uh, este uh, acolo. Croația va intra în Uniunea Europeană și acest lucru va avea consecințe asupra Bosniei-Herzegovina. Granița trebuie să îi lege pe oameni, nu să îi separe. Cetățenii Bosnii-Herzegovina sunt cei care suferă, suferă în urma șomajului și pentru că nu le sunt exercitate drepturile. Populația dorește să facă parte din Uniunea Europeană, vor ca drepturile lor să fie garantate. Acum suntem într-un impas. Bosnia nu se mișcă înainte, Comisia nu face nicio mișcare și în același timp regiunea se mișcă. Acest, uh, uh, această, acest fapt de a nu-i lăsa pe Bos- cei din Bosnia și uh, Herzegovina să călătorească este, se ridică împotriva lor. Oare acesta este cazul? Avem responsabilități pentru Balcanii uh, Occidentali, pentru dezvoltarea regiunii în întregul său. Cum putem să asigurăm uh, viabilitatea regiunii? Dacă există voință, există și o cale. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc pentru ALDE. Doamna Neț Otenbrock, două minute. Mevrouw de, de voorzitter van het parlement, mevrouw de Doamnă președinte, stimată reprezentată a Consiliului și domnule comisar, înțeleg exasperarea tuturor celor care de an bun de zile urmăresc evoluția din Bosnia-Herzegovina și au încercat să contribuie la ameliorarea situației pe teren și care, din păcate, constată astăzi că pentru a nu știu câta oară termenele nu au fost respectate. Calendarul nu a fost respectat. O înțeleg pe doamna Pac. E o persoană de mare caracter, așa cum știm, foarte dinamică. și depune, iată, un amendament prin care solicită suspendarea Bosniei și Herțegovinei din Consiliul Europei și de a aplica fie la acordul financiar vizând instrumentul de preaderare. Înțeleg acest lucru, dar nu sunt de acord. Nu sunt de acord, doamnă Pac. Chiar dacă lacunele în Bosnia-Herzegovina sunt imense, Există numeroși membri ai Consiliului Europei care au lucruri pe conștiință de mult mai mult timp și care sunt mai puternici decât reprezentanții Bosniei și Herțegovinei. Arătăm cu degetul, amenințăm dar, haideți să sol- dar solicităm oare suspendarea acestora? Nu. E bine, nu cred că ar fi o politică bună aceea de a, a, a funcționa după un dublu standard. Dacă o țară e puternică, Uh, și uh, La Fontaine o spunea deja în uh, fabulele sale. Uh, Uh, nu cred că acest lucru uh, trebuie pus în aplicare. Trebuie să menținem presiunea asupra autorităților uh, Bosniei și Herțegovine și cred că doamna Pac poate să facă acest lucru. Mulțumesc. Pentru grupul verzilor, doamna Cornelisen. Un minut și Ce? Since yesterday we... Microfonul vorbitoare a fost întrerupt. Acum merge microfonul. De ieri s-au purtat dezbateri intense uh, și ne-am întrebat dacă trebuie luate măsuri mai uh, ferme împotriva uh, conducerii politice a uh, Bosniei și Herzegovinei pentru că au ratat uh, termen după termen pentru o reformă constituțională veritabilă de care țara are nevoie foarte, foarte tare. Doamna Pac propune Consiliului Europei să uh, ia în considerare suspendarea statutului de membru pentru Bosnia și Herzegovina și cere Comisiei uh, să înghețe uh, acordul interimar și finanțarea. Eu nu cred că ar trebui niciodată să ne gândim să întrerupem, să înghețăm finanțarea prin acordul de parteneriat Uh, cu Bosnia și Herzegovina pentru că oamenii au nevoie de acești bani, dar e nevoie ca liderii din Bosnia să uh, fie trași la răspundere. Ei trebuie să facă față consecințelor lipsei lor de acțiune. Trebuie doar să se pună de acord între ei pentru a preveni situația. Mingea e în terenul lor. Și, de asemenea, comunitatea internațională trebuie să acționeze mai iminent. Dacă Um, se pune problema um, înghețării statului de membru și a uh, finanțării, atunci uh, nicio țară nu va mai putea să um, spună că lucrurile stau bine atunci când nu sunt bine. Nimic nu e bine în Bosnia și Herțegovina și liderii din țară, ca și cei internaționali, trebuie să-și dea seama că situația este urgentă, să nu mai treacă cu vederea ce se întâmplă și să înceapă să facă ce e necesar pentru cetățenii Bosniei. Mulțumesc! There is a blue card. Are you ready? Există un cartonaș albastru. Sunteți pregătită să auziți întrebarea? Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Cornelisen, în uh, lumina punctelor pe care le-ați uh, prezentat, cum justificați sumele substanțiale de bani plătite Bosniei și Herțegovinei um, din circumscripția dumneavoastră, unde sunt multe persoane care au uh, o situație financiară foarte dificilă, ca și restul uh, persoanelor din Uniunea Europeană. Doamna Cornelison, eu cred că banii din Bosnia și Herțegovina sunt europeni. Locul lor este în Uniunea Europeană la un moment dat. Progresele lor sunt progresele noastre. Deci toți banii cheltuiți pentru progresul lor, pentru infrastructura, pentru progresele sociale, pentru ocuparea acestora, pentru eradicarea sărăciei din țară, toate acestea vor fi până la urmă în beneficiul fiecărui cetățean din Uniunea Europeană. Aceasta este solidaritatea și o valoare pe care o apreciez. Președintele, vă mulțumesc și acum urmează domnul Poreba reprezintă grupul uh, conservatorilor și reformiștilor europeni. Un minut. Misajul Domnule președinte, domnule comisar, din nou evaluăm modul în care Bosnia și Herțegovina face progrese pe calea spre Uniunea Europeană și trebuie să spunem că aceasta este veriga cea mai slabă în uh, Balcanii de vest din punctul de vedere al Uniunii Europene. Există autorități acolo, însă trebuie să își uh, concentreze atenția asupra bunei gestionări, statul de drept, uh, instituțiile democratice, o justiție independentă, îmbunătățirea capacităților administrative, reforme sociale și economice și uh, combaterea șomajului. O problemă foarte mare o constituie corupția, prezint, prezentă în toate zonele vieții publice și traficul de persoane. O altă problemă o constituie uh, absența uh, pluralismului uh, mass mediei. Cred că extinderea Uniunii Europene uh, prin acceptarea Uh, Bosniei ar fi o mare investiție și sperăm că își va îndeplini criteriile. Mulțumesc. Domnul Belder, un minut în uh, numele FD. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 7 mai, Serviciul de Acțiune Externă al UE a dat un răspuns uh, relativ uh, la activitățile Iranului sau al grupurilor salafiste care uh, sunt pe teritoriul bosniac. 14 mai, guvernul bosniac a expulzat uh, secretarul 2 și secretarul 3 al ambasadei Iranului pentru spionaj și pentru că au avut contacte cu mujahedini. Acești diplomați au fost demascați. Consiliul, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă trebuie să răspundă în mod serios la această întrebare serioasă. Credeți oare că procesul de integrare a bosniei herțegovina este posibil în condițiile în care establishmentul de la Sarajevo are legături cu Iranul? Credeți că uh, prezența comunității wahabite nu prezintă un risc pentru siguranță, deoarece aceștia doresc să trăiască potrivit principiilor lor legis- religioase, călcând în picioare legislația țării? Mulțumesc. Da cuvântul domnului Angurakis. Mele GUE, un minut. Mulțumesc. Da, în iadul Uniunii Europene se vorbește despre aderarea încă, o, încă unui stat uh, eșuat. Uh, e vorba aici de uh, interesele geostrategice monopoliste ale Uniunii Europene și restructurările capitaliste trebuie să fie accelerate pentru a închide rănile care s-au deschis în uh, războiul NATO-UE uh, Uh, și popoarele iugoslave. Și apoi uh, ar trebui să se dea recomandări uh, împotriva discriminării etnice, împotriva corupției, dar tocmai din partea celor care au creat această situație. E prea mult. Uniunea Europeană a fost cea care a dezmembrat fosta Iugoslavie și a făcut acest lucru cu sângele oamenilor de acolo. Iar rezultatul a fost că acum s-au creat două protectorate uh, odioase, uh, Bosnia-Herzegovina și Kosovo. În Kosovo există deja uh, forțe militare de foarte mult timp. Um, Bosnia și Herzegovina nu trebuie să vină în Uniunea Europeană, ci tocmai să se îndepărteze de aceste uh, puteri imperialiste pentru a putea să devină un stat suveran. Președintele, vă mulțumim krankzinnig idee om een land als Bosnia Herzegovina. Domnul Cres, mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că este o idee bună să dăm statutul de candidat Bosniei și Herțegovinei. Acolo e o mare problemă cu criminalitatea organizată. O țară cu o corupție foarte mare. Zivko Budimia a fost arestat pe motive de corupție, precum și 18 funcționari. Unul dintre acesta se pare că a vândut amnistia unor uh, condamnați. Sunt acuzați de abuz de putere, de criminalitate uh, organizată, de trafic de droguri. Criminalitatea organizată este așadar prezentă peste tot, până la cel mai înalt nivel din stat. La asta se adaugă problema apariției unui islamism radical care dorește un stat în care să domnească legea șaria în Bosnia. Trebuie uh, să punem capăt acestei nebunii cu extinderea și primirea Bosniei-Herzegovinei. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Posselt. Domnule președinte, în ultimele decenii nimeni nu uh, a pledat atât de mult pentru Bosnia și Herțegovina ca Doris Pac sau ca uh, episcopul Comărița din Paneluca. Și uh, acest uh, semnal de alarmă care este tras de Doris Pac uh, astăzi în plenară uh, este unul pe care trebuie să-l luăm în serios. Și nu putem să răspundem uh, ținând tot felul de discursuri despre corupție în această țară. Trebuie să ne gândim cu toți împreună care ar fi pașii următori. Unii spun că ar trebui să ne retragem. Și poate că ar fi corect uh, parțial acest lucru pentru că ne-am amestecat în prea mult în prea multe detalii. Pe de altă parte, e adevărat și faptul că uh, am uh, ratat uh, uh, ocazia de a ajuta acest stat să aibă o structură sănătoasă. Și uh, Joseph Strauss este faimos pentru că a spus că dacă trebuie să faci un nod, uh, trebuie să-l desfaci dacă vrei ca uh, să rezolve uh, situația. De aceea trebuie să ajutăm acest stat să-și consolideze uh, administrația, uh, să se autoguverneze. E nevoie ca tinerii să fie ajutați, să se implice în viața socială, în politică și trebuie să facem acest lucru pentru că și noi am adus la o contribuție uh, la criza actuală a acestei uh, țări. De aceea nu trebuie să rămânem inactivi, și nici uh, oamenii din țară nu pot să rămână inactivi, pentru că noi nu putem să le rezolvăm problemele din afară, ci puterea uh, de reînnoire trebuie să vină din interiorul acestei țări în cele din urmă. Președintele, vă mulțumim. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Rucek. Mulțumesc. Nimeni nu s-a așteptat ca drumul bosnia herzegovina către UE să fie ușor, dat fiind uh, date fiind conflictele de acolo și uh, complexitatea sistemului instituțional în aceste țări. Raportul uh, lui Doris Pack face lucruri foarte limpezi. Multe încă mai trebuiesc făcute, o reformă constituțională, în primul rând, uh, coordonarea deciziilor politice țara, și evitarea paralizei politice. Instituțiile la toate nivelurile practic uh, sunt în incapacitate de a uh, pune în aplicare modernizarea țării. Uh, punerea în aplicare a hotărârii judecătorești privind cazul Finci, um, arată că sistemul juridic trebuie consolidat și reformat din rădăcină. Date fiind provocările care se confruntă Bosnia-Herzegovina, acestea nu pot constitui totuși o scuză Eh, ei trebuie să-și dubleze eforturile și să aducă țara mai aproape de UE în interesul populației. Croația va deveni membru pe 1 iulie. Muntenegru face progrese substanțiale. Eh, vedem un progres al relațiilor între Belgrad și Priștina și nu cred că Bosnia și Herțegovina ar trebui să rămână mult în urma vecinilor săi, însă nu ține de noi. Sigur dorim să-i ajutăm, dar trebuie ca și liderii uh, Bosniei și Herțegovinei să își facă treaba. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul uh, domnul Dartmouth. Uh, Mr. Chairman. Domnule președinte, mulțumesc. Bosnia uh, are o rată șomajului de 43%. Este o țară estică foarte săracă, care așteaptă să adere la Uniunea Europeană. Cât se va deschide ușa, uh, vom asista la un flux mare de persoane. Legatul Unit va fi un magnet în acel moment. Acasă, Partidul Conservator Britanic vrea să reducă imigrația, însă, după cum știm cu toții, aceasta este o imposibilitate, atâta vreme cât rămânem în Uniunea Europeană și imposibilitatea uh, devine și mai mare cu cât uh, mai multe țări devin membri și, în consecință, persoanele se bucură de libertatea de circulație. Guvernul britanic și Partidul uh, Laborist, care nu sunt reprezentați aici, pot să susțină uh, aderarea Bosniei-Herzegovinei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Poselt are un cartonaș albastru pentru domnul Rucec. Vreți să răspundeți, domnule Poselt? Mulțumesc. Vreau să-l întreb pe domnul Ruce că peste 5 săptămâni și jumătate Croația va fi membru al Uniunii Europene. Vede vreo șansă pentru cooperarea transfrontalieră cu Bosnia și Herțegovina, mai ales în domeniile uh, critice de graniță ca la Posavina sau Banja Luka sau alte regiuni, astfel încât uh, să susținem uh, reconstrucția acolo din partea Croației când Croația va fi în Uniunea Europeană. Există două cartonașe albastre, spune președintele. Domnul Rucec, aș putea să răspund pe scurt întrebării? Da, văd această posibilitate. Ar trebui să încurajăm aceste eforturi, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că pentru mulți oameni din Bosnia și Herțegovina viața va fi mai dificilă, pentru că Croația va fi în Uniunea Europeană și ei și va exista o frontieră, de fapt, între Croația și Bosnia-Herzegovina. Deci va fi mai greu pentru oameni să călătorească în Croația și va fi mai greu uh, și în ceea ce privește circulația bunurilor. Dar, într-adevăr, e foarte important să încurajăm uh, colaborarea transfrontalieră. Nu văd uh, nicio altă cale. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, vreau și eu să adresez o întrebare uh, domnului Dartmouth, dacă permite. Domnule, puteți să uh, ne dați uh, o cifre? Pentru că um, Spuneți că oamenii din Bosnia și Herțegovina par a fi o mare amenințare, o țară care are 62 sau 63 de milioane de oameni, o țară care a fost întotdeauna prietena națiunilor din centrul și restul Europei. Puteți să ne dați cifră cam câți oameni din Bosnia și Herțegovina trăiesc în Marea Britanie? Well, uh, uh, Mr. Rucek, I... Domnule Rucek, cu respect, uh, Cred că nu asta uh, este important. Nu sunt mulți acum. Însă asta tocmai pentru că suntem în măsură să controlăm fenomenul imigrației. Dacă Bosnia-Herzegovina devine membru al Uniunii Europene, nu o să mai avem controle asupra imigrației, așa cum a spus-o de multe ori în această sală. Și regret să spun asta, cu susținerea Comisiei ați făcut-o. Domnule Eh, Dartmouth există un alt eh, cartonaș albastru din partea domnei eh, Cornelisen. Doamnă, aveți cuvântul. Domnule Dartmouth, în cuvântarea dumneavoastră, se pare că Bosnia-Herzegovina ar deveni membru mâine și nu așa stau lucrurile. E vorba de un proces de aderare uh, care presupune reforme în Bosnia-Herzegovina, în statul de drept, drepturile omului, progresele economice, concurența care, uh, piața uh, unică. Nu doriți acest lucru pentru cetățenii din Bosnia-Herzegovina? Vreți să Uh, îi lipsiți uh, de uh, această posibilitate de reformă? Unde este dragostea pentru semenii dumneavoastră, pentru cei care trăiesc în Europa? Am crezut că am spus-o cât se poate de clar. Partidul meu se opune uh, Uh, aderării Bosniei Herțegovinei și ne opunem și aderării Macedoniei, Serbiei și Turciei, Albania și Montenegru. Și exact despre asta este vorba. Și un alt aspect pe care vreau să îl spun. Dacă Bosnia-Herzegovina uh, ar adera mâine, am, aș fi uh, îndreptățit să spun că este prea târziu să mai uh, comentez, așa încât asta pentru a fi cât se poate de clar. Următorul vorbitor, domnul Mülzer. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, știm că în Bosnia-Herzegovina este un stat descentralizat unde competențele uh, sunt deținute de guvernul central și spre deosebire de Serbia uh, Um, bosniacii vor mai multă uh, centralizare. Uh, și e greu să ignori diferențele, divergențele de opinie, chiar dacă Bruxelles încearcă de mulți ani cu multe miliarde de euro să uh, ajute acest stat să fie unul unitar, nu există uh, succese. În ceea ce privește uh, Uh, susținerea uh, față de Serbia, Uniunea Europeană n-a făcut decât să ducă la mai multe probleme susținându-i pe albanezii din uh, Kosovo. Și, uh, de asemenea, uh, Uniunea Europeană face presiuni pentru o reformă uh, pentru o Uh, reformă constituțională care să facă acest stat unul unitar, dar există acolo etnii care uh, nu pot fi împăcate și această politică ar trebui să se termine odată. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Băsescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar Fiule, sunt o susținătoare a extinderii Uniunii

da, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Bosnia și Herțegovina deraiază, este un stat care este paralizat din punct de vedere politic. Elitele politice nu se țin de angajamentele cu privire la reformele structurale și reformele sunt suportate de cetățeni, din păcate. Uh, raportul doamnei Pack arată care este situația în acest uh, stat, dar eu nu pot să fiu de acord cu propunerea sa radicală de a cere excluderea Bosniei și Herzegovinei din Consiliul Europei. Acest lucru nu va ajuta pentru că acest stat nu va face decât să treacă de la o criză politică la alta. Acest lucru trebuie să se uh, schimbe. Eu vreau ca această țară să uh, vină în Uniunea Europeană, dar uh, Uh, mă tem că retorica cu privire la dezmembrarea acesteia duce în direcția greșită. Bosnia poate să fie uh, un stat care cuprinde mai multe state. Uh, noi putem să dăm exemplu, dar nu trebuie să ne luăm angajamente care să fie doar vorbe goale. Odată cu aderarea Croației la Uniunea Europeană, Bosnia va fi un vecin imediat al marii noastre familii. Președinția irlandeză Um, este aici și i-am cerut uh, să permită trecerea uh, graniței pentru cetățenii bosnieci către Croația uh, prin o carte de identitate obișnuită pentru a facilita mișcarea persoanelor acolo, pentru că nu poți să, nu e corect să îi pedepsești pe oameni pentru eșecurile politicienilor lor. Și, sigur, că nu trebuie să utilizăm acum interese pe termen scurt pentru a îi pedepsi pe oameni, pentru că și ei uh, merită o viață în bunăstare. Ďakujem pekne. Toto uh, ešte nikto nepovedal, ale ja chcem privítať a oceniť o să spun ceva, ceea ce nu s-a spus până acum și salut inițiativa comisarului Fiule și înaltului reprezentant Ashton pentru susținerea reformei. Discuția noastră despre acest stat este tot mai frustrantă. Este mai mult decât trist faptul că ambițiile europene ale acestei țări și cetățenilor ei sunt atât de deseori paralizate de incapacitatea uh, politicienilor locali de a adopta o soluție. Acum, în ceea ce privește uh, principiile de bază de funcționare a unui stat, dacă Uniunea Europeană trebuie să aibă responsabilitatea pentru dezvoltarea viitorului stat Bosnia Herțegovina și uh, politicienii locali trebuie să își aibă partea lor de responsabilitate. Vorbesc acum de drepturile omului. Cum este posibil patru ani după uh, hotărârea curții să nu existe uh, posibilitatea de a prevedea acest lucru în tratat. Este dreptul fiecărui cetățean să poată să fie ales la nivel local sau regional. Vorbesc despre o ambiție a Bosniei Herțegovinei de a deveni parte a familiei europene. Cel mai recent raport în legătură cu uh, progresul Bosniei Herțegovina vorbește de un progres uh, foarte mic, dacă se poate vorbi de progres. Această Uh, țară are obligația de a vorbi despre integrarea europeană pe o singură voce, pe o voce unită. Nu e nevoie de reforme pentru Bruxelles, ci pentru cetățenii statului. Responsabilitatea este în mâinile politicienilor locali. Vă mulțumesc, președintele, mulțumesc. 6 membri și-au arătat uh, interesul de uh, a participa la intervențiile spontane. O să dau tuturor uh, cuvântul să respecte timpul de vorbire. Domnul Banchi. Mulțumesc. Stimați uh, colegi, Bosnia-Herzegovina se află într-o situație foarte dificilă, deoarece, deoarece e o țară uh, federală și extrem de vulnerabilă. Există trei grupuri etnice care coexistă în această țară și e deja în sine un lucru greu de gestionat. Am locuit la Mohaci, în sudul Ungariei, într-un oraș micuț și situația e similară. Există maghiari, germani, sârbi și croați care locuiesc împreună în pace. Uh, un alt exemplu este orașul Peci. Ungaria s-a angajat pentru ca situația să se stabilizeze cât mai rapid în Bosnia-Herzegovina, așa încât uh, negocierile să poată fi accelerate negocieri care ar face posibil aderarea țării la Uniunea Europeană. Cred că poziția noastră nu poate fi diferită, deoarece E vorba de poarta de sud a Uniunii Europene, iar Croația cu siguranță va juca un rol. Dăm cuvântul domnului Wadenholzer. Er mă, sunt foarte recunoscător pentru că există acest raport, pentru că dacă nu, se vorbește mult prea puțin despre Bosnia și Herzegovina și este tragic după ce a, s-a terminat războiul, oamenii n-au mai fost atenți la această țară. Este regretabil acest lucru și e nedrept. De atunci, țara este blocată, într-un impas. Toată lumea speră uh, ca ea să iasă din impas uh, prin perspectiva europeană și toată lumea e dezamăgită. Acest lucru nu ar trebui să ducem să ducă la uitarea unei uh, Bosnii multietnice. Pentru că trebuie să se ajungă în sfârșit la o viziune pașnică pentru această zonă care a suferit uh, în urma războiului. Și lucrurile se vor schimba numai dacă Bosnia și Herțegovina va căpăta mai multă atenție și dacă vom face presiunile necesare pentru găsirea unor noi soluții. Mai ales trebuie să nu lăsăm singura această țară, pentru că dacă nu, o lăsăm în mâinile extremiștilor. Președintele, vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Cacin. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, domnule comisar. Consiliul și Comisia ar trebui să dea posibilitatea Bosniei și Herzegovine să își mențină uh, aranjamente de călătorie cu Croația după în, 1 iulie. Uh, s-ar putea să uh, se intre în Croația pe baza cărții de ident- identitate, pentru că Croația devine membru al Uniunii Europene și nu a zonei Schengen. Trebuie să dăm dovadă de mai multă solidaritate cu cetățenii din Bosnia-Herzegovina ori de câte ori acest lucru este posibil. În același timp, trebuie să vorbim împotriva amendamentului 7 a raportului, care cere Consiliul Europei să suspende calitatea de membru a Bosniei-Herzegovina. Trebuie să uh, facilităm schimbările constituționale în Bosnia, nu să izolăm și mai mult țara, identificând-o cu uh, Belarusul, singura țară europeană care nu este membră a Consiliului Europei. Uh, lucrurile au mers prea departe. Cred că ar trebui să discutăm uh, un astfel de amendament drastic mai întâi în Comisia AFET. Trebuie să ajungem la cetățenii Bosniei-Herzegovina. Nu trebuie să anulăm șansele acestei țări de a-și lua uh, soarta în propriile mâini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Are cum, cuvântul acum domnul Pașca, timp de un minut domnule președinte, vă mulțumesc. Bosnia-Herzegovina este țara cu situația și structura politică cea mai complexă din Balcani. Este o țară eh, cât se poate de vizată atât eh, din punct de vedere etnic cât și religios, de aceea este foarte dificil construcția statală și eh, rănile războiului sunt încă foarte proaspete. Așa că există un mare grad de neîncredere între liderii diferitelor comunități din țară și eu v-aș da chiar un exemplu. Eh, eh, Croația și Serbia, Serbia ar putea să arate să demonstreze Bosnia-Herzegovina că există posibilitatea de a crea pacea fără a aduce prejudicii progresului țării. Așadar, prin continuarea procesului de integrare europeană în Balcan, trebuie să creștem și să redăm populației din această țară încrederea în perspectiva europeană. Eu cred că această țară de altfel nici nu are alternativă la uh, această cale, doar că situația este mai dificilă și mai complicată decât în alte țări. Mulțumesc, domnul Rose. Uh, domnule președinte. O felicit bosnia herțegovina pentru progresul pe care l-a făcut. Cu cât însă o țară uh, este mai rezistentă la aderare, cu atât mai bine pentru ea mai ales uh, trebuie să salut această rezistență față de economia liberală a Uniunii Europene. Însă s-a făcut puțin progres în ce privește libertatea de, de deplasare a bosni- bosniacilor. În, spre deosebire de libertatea de mișcare totală pe care bosniacii de toate etniile au în interiorul țărilor și libertatea pe care europenii au de a circula în acea țară. Deci nu există o viziune partajată de o parte și de cealaltă a frontierei europene și atunci întreb uh, dacă într-adevăr se dorește integrarea unei țări atât de divizate în Uniunea Europeană. Pentru că un stat divizat uh, este de neguvernat, uh, ca și, uh, așa cum au conclus și suedezii la Stockholm chiar în aceste clipuri. Mulțumim, acum are cuvântul domnul Zemca. Doream să mulțumesc pentru această dezbatere, pentru că ea demonstrează că situația din Bosnia și Herțegovina nu este satisfăcătoare pentru niciunul dintre noi, însă se naște o întrebare și încă una fundamentală. Oare asta chiar înseamnă faptul că statul n-ar trebui să primească perspectiva de a se alătura la un moment dat Uniunii Europene? Ei bine, după părerea mea, ar trebui să existe o astfel de perspectivă. Ea trebuie să fie sigură, pentru că altfel Uniunea Europeană ar pierde uh, un instrument foarte important pentru a influența situația din această țară. Atunci când discutăm această țară, ar trebui să reținem uh, contextul istoric, de asemenea și contextul etnic. Cred că este mult mai bine dacă uh, Uh, această țară își crește drum spre Uniunea Europeană decât uh, să încerce să respecte și să respecte toate standardele care uh, sunt presupuse de acest proiect decât să fie lăsată la voia întâmplării. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Dezbaterea o considerăm încheiată și cuvântul are domnul comisar Füle. Domnule președinte, stimați membri, Uneori îmi pare rău că nu urmăresc textul pregătit în prealabil. Sper că nu se îmi pare rău și mai tare de data aceasta. Stimatul membru care a ridicat uh, problema liberei circulații a, a angajaților, nu se pronunț numele, de obicei încerc să evit să dau date legate de procesul de extindere. Încerc să evit asta. Uh, permiteți-mi să fac o excepție astăzi. Sper că colegii mă vor scuza. Bosnia-Herzegovina încă nu a aplicat ca să devină membru al uh, Uniunii Europene. Dacă condițiile sunt așa cum trebuie, poate în câteva luni acest lucru se va întâmpla. Și apoi Consiliul va trebui să ia în considerare acest lucru, va trebui să existe și un o evaluare a, privind acordul de stabilizare și dacă totul uh, merge bine, am putea propune deschiderea negocierilor de aderare. Ar putea să fie unele întârzieri și unele priorități care trebuie rezolvate. Deci deschidem negocierile, avem un screening de un an de zile, după aceea încă vreo 4-5 ani de negocieri, 2 uh, ani pentru ratificare. Plus, dați-mi voi să vă amintesc că statele membre au posibilitatea ca până la șapte ani să își protejeze piețele uh, proprii legate de uh, uh, circulația lucrătorilor. Deci dacă totul merge bine, 17 ani de acum încolo, vorbim de, de o perioadă de 17 ani, asta are nevoie de o viziune foarte puternică ca să vezi toate problemele de, pe, de peste 17 ani eu nu le văd ca atare uh, cu experiențele pe care le-am uh, uh, avut și nici din țara pe care o cunosc cel mai bine și nici când am fost ca ambasador în Marea Britanie timp de trei ani. Trei lucruri vreau să spun. Avem o responsabilitate și un angajament față de Bosnia-Herzegovina. Acordul de la Dayton din 1995 le-a impus acest acord. Noi le-am impus acest acord. Avem un angajament. Și acel acord de la Dayton a fost cel mai bun cadru în care ei să impună pacea în Bosnia-Herzegovina. A venit momentul să ne gândim la un alt cadru pentru transformarea Bosniei-Herzegovina Extinderea este instrumentul de transformare cel mai puternic pe care îl avem. Deci nu e acordul de la Dayton, este extinderea Uniunii Europene. Prin extinderea Uniunii Europene vom fi capabili să abordăm o serie dintre aceste probleme de care vă plângeți noastră și de care ne plângem și noi, Comisia. Trebuie să-i ajutăm să treacă acest pod către Uniunea Europeană, către procesul de extindere. Acest pod se numește, apropo, Second, it is important, I mean, to see what's going on in the region. În al doilea rând, e important să vedem ce se întâmplă în uh, regiune. Mutăm frontiera externă a Uniunii Europene la Bosnia-Herzegovina prin aderarea Croației și înțelegerea dintre Belgrad și Priștina arată că dacă se dorește, se pot face lucruri și progrese în această zonă. Deci lucrurile se schimbă, se mișcă. E foarte importantă această perspectivă europeană. E, asta arată cât de mult potențial există în, în extindere ca un proces, ca un instrument transformațional. Deci trebuie să ajutăm Bosnia-Herzegovina să rămână uh, pe acest drum, să rămână pregătită și să rămână în cadrul acordului de la Dayton, uh, în timp ce toate celelalte țări uh, evoluează în cadrul Uniunii Europene. Al treilea element. Uneori tindem să ne referim la uh, se desmice ca la singurul obstacol în calea aplicației de intrare în Europeană. De fapt, asta este motivul pentru care nu avem încă acordul de stabilizare și uh, implementat, pentru că a doua zi în care acest acord ar intra în vigoare, ar trebui să începem proceduri de încălcare a tratatelor. Bosnia-Herzegovina nu își respectă angajamentele internaționale. Și trebuie să spunem acest lucru cât mai clar. Și asta mă aduce la moțiunea noastră de rezoluție și de asemenea la amendamentele făcute. Și nu dezbat dacă aici, dacă una sau două propuneri sunt cele uh, potrivite. Însă, sunt eu de acord că e timpul ca să se tragă un semnal de alarmă ce privește Bosnia-Herzegovina? Da. E momentul să tragem un semnal de alarmă și ce v-am auzit pe mulți referindu-vă la acest amendament și spunând că nu îl veți susține. N-am auzit nicio alternativă de la dumneavoastră. N-am auzit nicio alternativă. N-am auzit nicio propunere cum să în Bosnia-Herzegovina să-și îndeplinească angajamentele internaționale. Vor fi alegeri parlamentare. În câteva luni. Anul viitor, vreau să spun. What we going to do then? What if we have uh, another? Ce facem atunci? Când vom avea din nou parla alegeri parlamentare în Bosnia-Herzegovina, fără ca ei să respecte verdictul uh, Curții Europene a Drepturilor Române. Ce o să facem atunci? O să tragem atunci un semnal de alarmă? acum e momentul nu să amenințăm, ci să facem două lucruri foarte clare. Să le spunem foarte clar două lucruri. Trebuie să vă ocupați de verdictul Curții Europene, trebuie să vă aliniați Constituția acestui verdict, să vă modificați Constituția conform acestei decizii, pentru că altfel nu numai că nu puteți aplica ca să începeți negocierile cu Uniunea Europeană, dar veți uh, încălca și angajamentele internaționale pe care vi le-ați luat deja și asta are consecințe, inclusiv în ce privește aplicarea uh, acordului interim. Și al doilea mesaj foarte clar pentru noi este dorim să vă ajutăm pentru că suntem partenerii voștri am arătat cât de serios suntem în dorința de a vă ajuta să treceți acest, să traversați acest pod. Dacă n-a fost suficient, noi, din partea noastră, ne vom dubla eforturile. Dar avem nevoie de această viziune comună din partea voastră, pentru că apoi voi veți îndeplini așteptările cetățenilor voștri. Mulțumesc! Köszönöm szépen, biztos úr! Vă mulțumim, domnule comisar. Și acum, în numele Consiliului, are cuvântul doamna ministru Crichton. Very much. Vă mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru o dezbatere eh, din care a reieșit, pe de-o parte, dezamăgirea noastră privind situația de azi, în același timp am uh, putut cădea de acord asupra unei abordări constructive uh, în cooperare Consiliul Parlamentul. Consiliul este angajat să păstreze perspectiva europeană a Bosniei-Herzegovina. Haideți să facem un pas înapoi în timp și să ne amintăm, amintim că fiecare țară europeană este îndreptățită să își exprime adeziunea față de Uniunea Europeană și să adere la aceasta dacă, dacă îndeplinește anumite criterii. Deci, nu se pune la îndoială acest angajament din partea noastră. Și tocmai de aceea acest angajament trebuie să fie valabil și pentru țările Balcanilor de Vest nu doar pentru că avem un angajament uh, în temeiul declarației de la Saulnic, uh, care va fi uh, reiterat la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni, dar și așa cum a arătat domnul Fule, pentru că avem și o răspundere ca parteneri ca parteneri uh, care am, uh, suntem în, în sensul acordului de la Dayton, dar suntem în plus uh, și un actor internațional. Deci nu suntem doar vecini, ci avem și o răspundere politică față de țările din Balcanii de Vest, în particular față de Bosnia și Herțegovina, care a fost atât de divizată și care în continuare este confruntată cu multe provocări și obstacole pe care le, trebuie să le depășească pentru a uh, își reuni populația și pentru a se reuni cu Uniunea Europeană. Vom continua să asistăm această țară, vom, ne vom intensifica eforturile uh, la fața locului și acesta este un angajament politic pe care mi-l asum, dar uh, pentru a răspunde doamnei Pac, doamnei Băscur și domnului Cucan, Răspunderea pentru progresul Bosnia-Herzegovina este și o răspundere care trebuie împărtășită de liderii uh, acestei țări. Uniunea Europeană poate fi un partener uh, angajat uh, Eh, disponibil să ajute, dar nu putem să noi să ne eh, însușim eh, leadership-ul politic, nu putem substitui acțiunile bosniacilor și celor din Herțegovina. Situația este complexă, dar există, contrar uneia dintre intervenții, reforme care uh, Eh, sunt guvernate de valorile noastre, de, de regulile statului de drept, de democrație, de alte principii pe care noi le considerăm ale noastre. Și tocmai de aceea vrem să eh, încurajăm pe toți europenii, fie ei și în afara Uniunii Europene, să implementeze acele valori în acțiunile lor interne spre beneficiul populației proprie. Eu nu cred că prea multă lume uh, din această sală uh, are îndoiel în ce privește uh, aplicabilitatea acestor valori. Și să știți că aplicarea acestor reforme este în beneficiu real al cetățenilor din această țară. Sigur, acest proces nu se întâmplă peste noapte. Și deocamdată Putem spune doar că acum 10 ani am vorbit prima dată despre lansarea procesului de aderare pentru Croația. Iată, după 10 ani, Croația în mod formal ni se va alătura pe 1 iulie. Dar sunt și alte țări din regiune care progresează și uh, acum câteva săptămâni am uh, amintit aici și am dezbătut aici cazul Serbiei împreună cu dumneavoastră și în altul reprezentant împreună cu uh, comisarul Fiule au răspuns atunci întrebărilor dumneavoastră și trebuie să vă uh, felicităm pentru, pentru angajamentul de care dumneavoastră ați dat dovadă. Sigur, uh, este vorba de o altă situație, de o altă țară, dar suntem angajați să realizăm progresul și suntem, suntem hotărâți să ne respectăm angajamentele făcute de față de Uh, partenerii noștri. Vă spuneam că în săptămâna aceasta la Dublin uh, vom reitera uh, acordurile de la Salonic și principiile sale și chiar ieri vorbeam aici în plenară despre faptul că putem oricând să formulăm obiective ideale, să aspirăm la, la idealuri valoroase, dar în ce privește Bacanii de Vest, trebuie totuși să ne amintim de unde a pornit totul. Și trebuie să ne amintim, să ne reamintim de, de vărsarea de sânge care s-a petrecut uh, chiar la ușa noastră și nu cu mult timp în urmă. Din potrivă. Și trebuie să recunoaștem progresul care s-a realizat de atunci încoace, fie că e vorba de Croația, fie că e vorba de Muntenegru sau de alte țări care încet, încet uh, se îndreaptă uh, cu pași precauți spre Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea Trebuie să vedem că există un proces similar și un progres similar, îmi cer scuze, și în Bosnia-Herzegovina. Sigur, mai modest decât în alte cazuri, dar eu sunt convinsă că este un progres făcut în aceeași direcție. Vreau să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, pentru pentru munca pe care ați depus-o, pen, raportorilor pentru, și raportorilor din umbră, pentru munca lor uh, uh tacită, dar de mare praț, uh, Uh, să știți că um, eforturile dumneavoastră sunt apreciate și la nivel guvernamental și la nivelul uh, societății și trebuie să trebuie să arătăm care sunt uh, potențialele stimulete și care sunt potențialele beneficii concrete pentru cetățeni atunci când ei se lansează pe calea acestor reforme. În ce privește în ce privește intervenția doamnei Doris Pac uh, și suspendarea unei uh, proceduri inițiate la Curtea Europeană de Justiție. Înțeleg foarte bine punctul dumneavoastră de vedere și sunt uh, de acord că trebuie să existe consecințe. Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului trebuie să rămână instanța în care cetățenii să își poată invoca drepturile lor fundamentale. și sunt dispusă să, uh, să uh, vă consult uh, în Parlamentul European pe această temă. Trebuie să ne reamintim cât de important este să cooperăm institu- în institu- plan instituțional pentru a ne respecta împreună acest angajament politic. Soluția care a fost oferită Bosnei și Herzegovinei prin acordul de la Dayton și Uh, prin angajamentul nostru uh, uh, european, recte o perspectivă aderării, e bine, aceste, aceste elemente nu au dat roade. Și tocmai de aceea trebuie să ascultăm, să plecăm urechea la acele propuneri originale ale domnului Rucec, ale domnului Posselt, care vizează reforma constituțională și așa mai departe. Eu cred că trebuie să mergem pe această cale pentru că este nevoie de o nouă abordare față de Bosnia și Herzegovina. Uh, cu siguranță că există un consens pe această temă. Trebuie ca această nouă abordare să respecte toate comunitățile, uh, persoanele de toate originile și convingerile și doar așa cred că putem ieși din impasul politic uh, în care ne aflăm de mai multă vreme. Comisia, Consiliul, Parlamentul trebuie să facă împreună mai mult și uh, aștept încă de acum să cooperez cu dumneavoastră pe aceste dosare. Vă mulțumesc. Ei, președintele, mulțumim. Uh, am Putem încheia dezbaterea acum. Votul va avea loc mâine